raport. Ne revedem mâine, 25 noiembrie 2015, începând cu 8.30 până la 14.30 și apoi de la 15 până la ora 23. Ordinea de zi a fost publicată.